Conform articolului 216 aliniatul 4 din uh, regulamentul de procedură, vă informez că nu au fost depuse comentarii cu privire la rectificativele anunțate ieri. Prin urmare, aceste rectificative au fost adoptate. Haideți să trecem la primul punct de pe